formez ca Marco Capato, Marco Babitska, Charles Tanak și Helga Truppel au uh, înaintat declarația scrisă în numărul 86 privind, radio, privind difuzarea postului de televiziune TDN TV din China și uh, semnatari sunt peste jumătate din membrii Parlamentului, iar conform uh, regulii 196 Vom trimite mai departe la Eutelsat uh, această listă a semnatarilor. Domnul Capat are cuvânt. Grazie, uh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. președinte în numele cei care, celor care au avut inițiativa, vreau să Uh, mulțumesc celor mai mult de 400 de deputați care au semnat. Uh, Parlamentul cere EUTELSAT să reia transmisiile NTD-TV în China. Libertatea de informare și de a avea acces la cunoștințe este un drept uman fundamental. Parlamentul nostru demonstrează uh, ca la premiul Saharov, la Hugia, ca și când l-a invitat pe Dalai Lama, că atunci când uh, criticăm China uh, pentru nerespectarea drepturilor uma, umane, o facem în favoarea libertății poporului chinez. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor! Vielen Dank. Nach der Tagesordnung folgt die Abstimmung gemäß dem vereinfachten Verfahren über den Bericht von Mulțumesc foarte mult. Trecem la vot prin procedură simplificată. Este vorba de raportul privind controlul bugetar al, al fondurilor UE în Afganistan. Se deschide votul, vot uh, nominal. A votat toată lumea. Da, begeben sich auf ihre Plätze. Văd că încă nu s-a așezat toată lumea.